take your seats. Good evening, everybody. Dragi colegi, luați loc. Bună seara tuturor. Bun venit. Vă rog uh, puțin atenție. Știți uh, ce se întâmplă. Uh, sesiunea plenară este în desfășurare și există un punct pe ordinea de zi acum la sesiunea plenară, un punct care are legătură cu LIBE. Deci haideți să ne grăbim. Câțiva membrii încă mai intră în sală și până se așează dați-mi voie să fac anunțurile președintelui. Mai întâi adoptăm uh, ordinea de zi, amânăm un vot privind avizul liber legat de acordul de retragere din Uniune a regatului britanic. Obiecții nu. Adoptat. În al doilea rând, profilul lingvistic. Toate limbile, în afară de malteză, letonă, gale, uh, irlandeză și croată. Președintele uh, roagă membrii să ia loc în liniște în sală. Vă rog. Apoi, trebuie să aprobăm recomandările coordonatorilor, nominalizarea raportorilor pentru aviz, Nadine Morano, raportor pentru... Thank you for your help. Mulțumesc pentru ajutor, spune președintele. Vreți și un microfon sau nu e nevoie? Thank you, thank you so much. Actually, she did the right thing. Please. A făcut uh, ce trebuia să facă. Vă rog să păstrați liniștea. M-ați auzit? Vrem să ne grăbim pentru că la plenară se discută acum un punct legat de comisia noastră, deci trebuie să mergem acolo. Haideți să ne grăbim. Andrei Kovaric raportor pentru inteligența artificială și uh, cultură și educație. E în regulă? Aprobăm aceste numiri. Apoi, acte de implementare și acte delegate. Există o decizie privind uh, cadrul comun de interoperabilitate și uh, cheltuielile bugetare pentru 2020. Uh, acest act de implementare a fost comunicat tuturor membrilor Comisiei LIBE printr-un newsletter pe 10 ianuarie. Termenul uh, intern pentru obiecții este ianuarie 20 la ora 12. Ok? Dacă e în regulă, atunci putem să trecem la vot electronic și să încercăm să votăm cât mai repede, dar am înțeles că mai întâi, înainte de votul electronic, avem un punct de substanță și anume propunerea de regulament care uh, elimină o decizie a Consiliului. E o problemă legată de sistemul VIS, sistemul de informații privind vizele uh, și e vorba de a da un mandat pentru trilog. Au fost două de triloguri, unul pe 28 noiembrie. Raportor e domnul Rangel. Deci vă rog dacă vă grăbiți, domnul Rangel, înainte să trecem la vot, să ne spuneți câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule președinte. Așadar, din octombrie anul trecut am început să lucrăm pe acest dosar. Aș spune că mergem uh, uh, destul de constant înainte, în ciuda diferitelor obstacole. Și în, uh, în ciuda acestei situații, aș spune că aș spune că există un spirit uh, de cooperare și constructiv al Comisiei Europene. Vreau de asemenea să mulțumesc președinției finlandeze, care a fost remarcabilă la acest capitol și am încredere că vom putea spune același lucru despre președinția croată, deci în mai puțin de șase luni, cred că va fi posibil să obținem un acord cu Consiliul și să întărim sistemul VIS, sistemul de informații privind vizele, pe substanță și foarte pe repede înainte. Vă spun că am făcut multe progrese, dar încă nu am ajuns la un compromis în legătură cu unele dintre chestiunile care sunt fundamentale pentru Parlament. Mai întâi, utilizarea informațiilor biometrice, mai ales la copii, uh, cu măsurile de securitate uh, introduse în sistemul VIS, apoi întărirea arhitecturii sistemului VIS. În al treilea rând, creșterea uh, eficienței mecanismelor de raportare și termenul limite de maxim 2 ani în care ar trebui să avem noul sistem vis uh, funcțional și, în fine, nu, dar nu în ultimul rând, să introducem uh, verificări corespunzătoare ca să ne asigurăm că sistemul respectă principiul necesității și proporționalității și că nu afectează funcționarea uh, sistemului de verificări. Și un ultim cuvânt aici. E un, pro, un proiect neterminat din mandatul anterior. Toți membrii care ne ocupăm acum de acest dosar suntem noi pe acest dosar. Deci cred că colegii noștri au făcut o treabă extraordinară și cred că împreună am, ne-am ridicat la înălțimea provocării acestui dosar. Deci vreau să mulțumesc uh, colegilor și închei aici. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din număr pentru munca lor. Așadar, asta e situația actuală. Președintele, mulțumesc pentru raportul scurt, domnule Rangel. Raportorii din umbră au voie să intervină dacă vor. Îl avem pe domnul Ciuhodaru. Doriți să interveniți? Nu. Domnul Tudorache, pentru Renew, aveți comentarii? Nu? Doamna Alice Cunche, pentru Verzi? Nu? Doamna Nicolsonova, ECR și doamna Deli de la GUE. Nu, dacă nimeni n-a spus nimic, vreau doar să mulțumesc raportorului. Cred că a fost o cooperare foarte bună, am lucrat foarte bine pe dosare și vreau să mulțumesc pentru muncă. Mulțumesc pentru că ne permite să trecem așadar la vot. Vă mulțumesc, domnule Rangel ar fi, asta va fi suficient. Acum, haideți să trecem la voturile electronice. Avem câteva voturi. Rapid să trecem. This, the, list, the voting list. I will give it to you. I have a, I highlighted uh, the most likely course. Where are they? Here in, in. This Uh, this is the first one.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 just watch. Colleagues, it seems that according to plan, according to schedule, if may Dragi colegi, atenție! Vă rog să fiți atenți o secundă, spune președintele. Se pare că votul este programat, programat la 7 și 20, dar înțeleg că e toată lumea aici. Deci dacă sunteți de acord, începem. E o problemă să începem să votăm ca să mai câștigăm câteva minute și să putem să ne întoarcem în plenară cu cât mai repede, cu atât mai bine. Which administrator? Okay. So, so somebody will... Okay, first, we voting... Așadar, primul vot, vă rog, may the first, the first vote will go on the discharge of the implementation. Deci primul vot, descărcarea implementării bugetului pentru agențiile europene anul financiar 2018. Raportor doamna Roberta Metzola. Începem cu acest vot. Compromisul 1. Votul este deschis. pare să nu funcționeze, ce obțin nu la mine. La dumneavoastră ce se întâmplă? Nici la dumneavoastră? Excuse me? Let me change, let me change the card to see. Haideți să schimbăm cartela de vot. Bine, acum funcționează. Și acum votul e închis. Haideți să vedem. Se adoptă. Compromisul 2 S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis. Sau nu? Amendamentul 4. Amendamentul 4. Îl aveți? E vreo problemă? Amendamentul 4. Dacă îl aveți. Now it's voted. The vote is closed. S-a votat, s-a închis votul. Se respinge. Compromisul 4. Nu, 3 se corectează președintele. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Alineatul 8. Ba nu, spune președintele, se încurcă amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Și acum compromisul 4. S-a deschis votul. Die Socialisten wollten nicht. Ja. The vote is closed. Thank you. Se adoptă. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Votăm textul astfel amendat. S-a deschis votul. Vot final. S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumim, doamnă Mețola. Acum, al doilea dosar descărcare de gestiune, Agenția pen, pentru Cooperare în ceea ce privește uh, implementarea legii, Europol, compromisul 21, compromisul 1, mă scuzați, s-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Textul final, vot final, cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis. Mulțumim, doamnă Mețola, iată, se adoptă. Următorul raport, din nou același raportor, doamna Mețola, descărcarea de gestiune pe CEPOL, E vorba de pregătirea forțelor uh, polițienești, descărcare pe 2018. Amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis. Amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Și acum textul astfel amendat, vot final cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Ba nu, stați. Da, s-a închis, se adoptă încă o dată felicitări doamne Mețola și trecem la următoarea descărcare de gestiune, Eurojust 2018. Haideți. Amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 8. S-a deschis <clears throat> votul. S-a închis.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 a devenit caduc, deoarece compromisul 4, în ceea ce privește um, raportul general cu privire la agenție, a fost adoptat. Compromisul 4, deci. Înseamnă că acest amendament nou a devenit caduc <clears throat> și trecem acum la amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Și textul final, astfel amendat, Votăm. Să deschizi votul. Now it's... S-a închis. Da, se adoptă. Din nou, doamna Mețol are raport cu privire la descărcarea de gestiune, de gestiune a agenției EULISA 2018. Amendamentul 1. S-a deschis votul. Și s-a închis. Se adoptă la o diferență de un vot. Amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Da? Ați văzut și dumneavoastră. A fost uh, egalitate, dar asta înseamnă că se respinge. Amendamentul 10 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 11 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Textul final Astfel amendat, a vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Mulțumesc și trecem mai departe. Următoarea descărcare de gestiune. Agenția pentru protecția datelor. Avem aici câteva amendamente. Amendamentul 1. S-a deschis votul. Now closed. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 2, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și trecem la ultimul vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumim! Bun, acum avem FRA, Agenția Drepturilor Fundamentale, descărcare pe 2018, Roberta Mețola. Se pare că astăzi e seara ei. Bun, haideți să vedem. Amendamentul de compromis 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4. S-a deschis votul. 4. S-a închis votul. Se adoptă. Acum, amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 7. L-am adoptat pe cel dinainte. Amendamentul 7 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins și acesta. Amendamentul de compromis 2. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Trecem acum la 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la votul pe textul final, astfel modificat, vot cu apel nominal. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumim încă o dată colegei Mețola. Descărcare pentru Agenția pentru Paza de Coastă și Frontieră pe 2018. Frontex. Amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis. A fost respins amendamentul 4 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptă, se adoptă. Amendamentul de compromis 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se pare că avem un vot de la PPM+. Plus. Veste bună pentru dumneavoastră, domnule Sidovski. Bun, am închis votul și se adoptă. Amendamentul 16. Amendamentul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Vot final, textul astfel modificat. Votăm vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Descărcarea pentru EASA. BESA. Biroul European de Azil pe 2018, raportor din colega Mezola. Compromise 1. Amendamentul de compromis 1, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 3. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Amendamentul 5. Votul este deschis. Votul este închis. That was uh, rejected. Respins. Amendamentul 6. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 2, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 10, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 11. Amendamentul 11, votul este deschis. Amendamentul 11. Nu, de fapt ar fi fost caduc dacă amendamentul 10 ar fi fost adoptat, dar a fost respins amendamentul 10, deci nu este caduc și trebuie să-l votăm. Ați înțeles? Deci now we vote. Atunci votăm. Amendment 11. Amendamentul 11, votul este închis, se adoptă. Compromisul 3. Votul este deschis. Now it's closed. Votul este închis. Se adoptă. 15. Votul este deschis. Now closed. Votul este închis. Se adoptă. 16. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Ah, compromisul 4, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Și acum, vot final asupra textului astfel modificat, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Mulțumim din nou, doamna Emețola, și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi din constelația de agenții a LIBE și anume Centrul de Monitorizare pentru Droguri și uh, Dependența de Droguri, anul financiar 2018. Din nou, doamna Mețola, avem trei amendamente. Amendamentul 1, votul este deschis, votul este închis, adoptat. Amendamentul 2, votul este deschis, votul este închis, se adoptă. Amendamentul 3, votul este deschis. Votul este închis. Adoptat și text final astfel modificat. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. să adoptăm. Mai avem și descărcarea privind implementarea bugetului general al Uniunii Europene pentru anul financiar 2018, secțiunea 3, Comisia și agențiile executive, doamna Metzola. Amendamentul 1, votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 2, votul este deschis. Amendamentul 2. Votul este deschis, votul este închis, se adoptă. Amendamentul 3, votul este deschis. Votul este închis, adoptat. Amendamentul 4, votul este deschis, votul este închis, Amendamentul 5, vot, mă scuzați, e adoptat, spune președintele. Acum, amendamentul 5, votul este deschis, votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 6, votul este deschis, votul este închis. Adoptat. Amendamentul 8, că 7 caduc. Amendamentul 8, votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 9. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 10. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 11, votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Votul final pe textul astfel modificat. Vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Este adopt, se adoptă și asta este finalul. Mulțumim, doamna Mețola, mulțumim tuturor. Sunt atât de surprins, domnule Fosc, că a fost amuzant pe dumneavoastră. A fost amuzant, surprinzător, foarte surprinzătoare. Foarte surprinzător și amuzant votul pe descărcarea de gestiune. Și ridicol.